Bien, chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Dragi colegi, nous allons reprendre nos travaux. Reluăm ședința noastră. Reluăm lucrările de unde le-am lăsat azi dimineață. Nous allons faire le point. Și ca atare abordăm consecințele practice și bugetare ale dispozițiilor în vigoare vizând sediul ENISA, Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și Informațiilor. Este vorba de Grecia și felul în care oficiile ENISA au fost repartizate între orașul Heraclion și Atena. Și doresc să îi urez bun venit domnului Udo Elmbrecht, care, într-o introducere de aproximativ 10 minute, ne va explica în ce fel acest acord privind cele două sedii pune probleme și apoi îl vom audia și pe domnul director pentru Digital Society Trust and Security de la DigiConnect. Partea comisiei va reacționa. Vă reamintesc că am invitat și guvernul grec la această discuție, dar din păcate ministrul nu a putut efectua deplasarea, iar Ambasadorul uh, care participă la Coreper este reprezentat astăzi de adjunctul dumnealui. Îi urez de asemenea bun venit. Mi-aș exprima dorința ca uh, reprezentanții, reprezentanței permanente a Greciei să contribuie la dezbatere, deoarece la finele acestei luni, mai mulți dintre noi ne vom deplasa la Atena și vom putea atunci trage concluziile care se impun. Domnule Elbrecht, vă dau de îndată cuvântul. monsieur. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă exprim în limba engleză în prezentarea mea și am și o prezentare PowerPoint. Mă întreb dacă aceasta funcționează. Vă mulțumesc pentru această șansă de a vă prezenta situația de la Enisa, în Grecia. Și așa cum am să vă explic, ne bazăm și pe un raport de descărcare a Parlamentului și a comentariilor pe care le-am primit din partea Curții de Conturi. ENISA este o instituție stabilită în 2004 Mandatul a fost extins în 2013 și e în vigoare până în iunie 2020. Vom avea o evaluare înainte de acest termen și așteptăm o propunere a Comisiei pentru viitorul acestei agenții. În regulamentul din 2013 a intervenit o decizie vizând sediul organizației. Dacă e să ne întoarcem puțin în istorie, atunci când în 2013 uh, s-a stabilit sediul, guvernul grec a trebuit să decidă unde uh, își va avea sediul și acest oraș a fost ales drept Heraclion din 2013, birourile s-au scindat și avem un birou la Atena, respectiv un birou la Heraclion, cu 20 de persoane lucrând la Heraclion și 70 la Atena. Una din funcțiile noastre este de a oferi asistență și informare în implementarea legislației europene avem pachetul Telecom, uh, diverse directive, e-payment bună oară, sau regulamentul privind protecția datelor. Deci, una din sarcinile noastre importante e aceea de a susține statele membre și Comisia în implementarea uh, acestor directive legate de comunicare. O altă, un alt rol al ENISA este de a uh, analiza toate tehnologiile ce țin de securitate și cibersecuritate. Conlucrăm cu guvernele, industria, internet, uh, cu comisia, cu publicul larg. Emitem avize asupra riscurilor în fața cărora, cărora ne putem uh, afla toate fenomenele curente, big data, uh, Uh, măsurătorile de electricitate, mm, car-to-car communication, uh, absolut orice noi tehnologii care implică IT-ul, identificăm amenințările, dar și oportunitățile pentru modele de afaceri. Încercăm să elaborăm o strategie UE pentru uh, cibersecuritate și al treilea pilon al activității noastre se referă la asistența oferită statelor membre. Ne bazăm pe uh, un articol 14, mm, potrivit uh, cărora statele membre ne pot solicita consultanța uh, și dacă mă refer la toate aceste lucruri, e pentru că experții noștri trebuie să călătorească peste tot în Europa, să meargă fie la Bruxelles, fie în statele membre, să participe la conferințe și să dezvolte proiecte. Referindu-ne acum la regulament, considerentul 10 se spune că uh, statul membru gazdă trebuie să mențină și să dezvolte aranjamentele practice pentru a asigura opera operabilitatea eficace a agenției, inclusiv în oficiul de la Atena, pentru a facilita recrutarea și uh, recrutarea um, personalului calificat. Dacă ne uităm la accesibilitatea locației Enisa la Heraclion. Există zboruri directe doar către un număr limitat de capitale europene și doar pe timpul verii, pentru că acest aeroport din Heraclion se referă la chartere, e vorba de uh, turism în principal. Deci, mm, există foarte puține zboruri directe pentru destinații principale în uh, Europa. Avem o școală europeană la Heraclion, mm, vorbind despre mm, facilități adecvate de educație și, în mod evident, uh, e dificil uh, ca această școală să funcționeze pentru că nu sunt suficienți elevi ca să acopere um, toate clasele în uh, această școală. E un lucru preocupant, bunoară nu avem secțiune de liceu. În plus, mm, am putea pierde acreditarea ca școală europeană în viitor. Există însă școli uh, private internaționale în limba germană, engleză sau franceză, deci părinții pot uh, căuta și găsi un sistem de educație adecvat pentru copiilor. Acum, în ce privește accesul adecvat la piața forței de muncă, servicii de uh, securitate socială și uh, îngrijiri medicale pentru copii și uh, uh, însoțitori, ei bine, E o zonă agricolă și turistică și um, partenerii uh, personalului nostru își găsesc cu greu un loc de muncă și fac adesea naveta peste tot în Europa uh, la distanțe foarte mari, ceea ce reprezintă o provocare pentru aceste familii. Dacă ne uităm la următorul slide, ne bazăm pe raportul de descărcare din 2013 în care aceste două locații sunt menționate în mod explicit și există un comentariu relevant aici, potrivit cărea Curtea Europeană de Conturi contestă acest lucru. S-a citat în acest raport chiria pe care o plătim la Atena, chiria pentru birourile noastre uh, este plătită de guvernul grec și apreciem acest lucru foarte mult. Însă proprietarul este plătit întotdeauna în ultima clipă și aproape de fiecare dată e foarte dificil să ne asigurăm că această chirie este plătită, cum vă spuneam în ultimul moment. Uh, avem niște birouri foarte confortabile, însă proprietarul riscă în fiecare lună să nu primească chiria la timp. Dacă e să ne uităm la ce se întâmplă, ce înseamnă aceste lucruri în practică pentru noi? Ei bine, regulamentul uh, ilustrează un compromis politic, uh, având uh, administrația la Heraklion și um, serviciile operaționale la Atena. Însă, lucrurile sunt foarte dificile, bună oară. Dacă te ocupi de IT, ai nevoie de personal care se ocupă de uh, calculatoare, dacă acestea nu funcționează într-un anume birou. Și nu uh, pot să ia avionul zilnic uh, colegi care să vină să se ocupe de calculatoarele de la Atena. Mm, pe de altă parte, resursele umane uh, funcționează la Heraclion. Dacă trebuie să recruteze uh, personal, uh, din nou trebuie să se deplaseze la Atena. Apoi, achizițiile publice, la fel. Proiectul se derulează la Atena, iar serviciile administrative sunt la Heraclion și trebuie să se deplaseze la Atena pentru toată procedura de licitație publică. Paula și Padino sunt alături de mine aici se ocupă de administrație. Lucrurile s-au ameliorat mult la nivelul um, interacțiunilor electronice. Avem multe activități paperless, dar sunt și mulți colegi care sunt în misiune. Există nenumărate zboruri, pe de-o parte între Atena și Heraclion, dar și de la Heraclion sau la Atena, peste tot în Europa. Ceea ce înseamnă că uh, bugetul nostru pentru misiuni a crescut enorm, uh, costurile au crescut enorm, iar în practică dacă există două sedi, două locații, uh, întrebarea e cum socializezi cu personalul. Există colegi care nici măcar nu se cunosc. Ce înseamnă asta până la urmă pentru echilibrul între viața privată și cea profesională? E greu să atragem personal către un astfel de loc de muncă personalul vine să mă întrebe ce am să mă fac cu copilul meu, crește, unde am să-l duc la școală și sunt întrebat adesea, pot să mă duc să lucrez la Atena, pentru că acolo există mai multe oportunități de școlarizare pentru copiii mei. Deci, aș vrea să vă dau în continuare doar două cifre care ilustrează cum stau lucrurile. Dacă am avea un singur sediu, o singură locație, și un mesaj și către guvernul Elen, guvernul Elen ar putea plăti 40 chiria cu birourile noastre. Este o economie importantă. Noi am câștigat 6% din bugetul nostru operațional. Iată ce pierdem acum datorită ineficacității. Acest 6% ar putea fi dedicat proiectelor cu statele membre. Cum vă spuneam, mandatul nostru merge până în iunie 2020 Evaluarea a fost lansată de NISA anul trecut și anul acesta continuăm în pregătirea evaluării comisiei. Toate aceste puncte pe care vi le-am menționat vor figura și în raport. Și cred că dacă e să ne uităm la viitor, în anii care vin, dacă urmează să se discute mandatul nostru, trebuie uh, să ne gândim la provocările uh, viitorului și la importanța agenției în menținerea securității cibernetice și sperăm să avem susținerea dumneavoastră astfel încât ENISA să aibă o singură locație și, în mod evident, aceasta ar trebui să fie la Atena. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Acum îi dau cuvântul domnului Timers, partea Comisiei. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and uh, an honor to be Vă mulțumesc, domnule președinte. Este onoare pentru mine să fiu invitat pentru a vă ține o prezentare scurtă din partea Comisiei Europene. DJ Connect se ocupă cu monitorizarea activităților agenției ENISA. După cum tocmai explicat domnul profesor Albrecht, în anul 2004, momentul în care ENISA a fost uh, creată, s-a luat decizia ca sediul acesteia să fie în Grecia, cu sprijin unanim din partea statelor membre și, după aceea, în regulamentul din 2013, care a abrogat regulamentul anterior decis de Parlamentul European împreună cu statele membre, s-a spus că din motive de, efic- de eficiență operațională, pentru ca această ca eficacitatea operațiunilor ENISA să se îmbunătățească, să se creeze o filială acestei agenții la Atena. În uh, procedura de descărcare bugetară a Parlamentului European ați insistat și dumneavoastră asupra importanței de a îmbunătăți eficacitatea operațională. Domeniul securității cibernetice este unul în care apar tot mai multe provocări, așa cum vedem și din mass media, și și din punctul de vedere al politicilor uh, adoptate, peisajul în ultimii ani s-a transformat uh, foarte mult. A fost amintită, de exemplu, directiva privind uh, garantarea securității rețelelor de interes strategic. Este nevoie de o cooperare strânsă între statele membre și de un rol mai important al ENISA. Această agenție are un, uh, o importanță cheie în domeniul uh, securității cibernetice în Europa. Înțelegem uh, foarte bine că ENISA se confruntă cu probleme din punctul de vedere al achitării chiriei pentru cele două sedii și în acest punct de vedere guvernul Elen își oferă sprijinul și la Uh, cererea INISEI am operat câteva modificări în acordurile cu uh, guvernul elen pentru a ne asigura că chiriile sunt plătite la timp. Însă această responsabilitate de a plăti chiria pentru sediul ENISA revine în continuare în guvernului Elen. Înțelegem care sunt provocările operaționale pentru agenție legate de faptul că are două sedii. Uh, există probleme. Uh, suntem într-un contact uh, permanent cu directorul acestei agenții, discutând impactul economic și social asupra personalului acestei agenții. Așa cum se prevede în articolul 32 al regulamentului din anul 2013, vom demara o evaluare independentă asupra impactului eficacității și eficienței funcționării ENISA uh, până în iunie 2018, tocmai pentru a ne asigura că avem bazele necesare pentru a propune renoirea mandatului ENISA. Ținând seama de ce se întâmplă în uh, acest domeniu al securității cibernetice, cred că avem nevoie de asemenea evaluare care va trebui să includă și aceste elemente care țin de eficacitatea operațională a agenției ENISA. Mulțumesc! E eh bien, je... Mulțumim, domnule director. Vă rog acum pe domnul Gaier, raportorul nostru permanent în ce privește agențiile, să ne ofere opinia dumnealui. Vă mulțumesc, domnule președinte. Um, această problemă nu este cu totul străină aici în uh, Europa. Există și alte agenții care ar dori să schimbe sediul uh, și eu sunt uh, unul dintre cei care și-ar dori ca sediul instituției unde sunt activ să fie altul. Și totul pornește de la decizii politice. Unele lucruri pot fi modificate, altele nu această problemă cu agenții, instituții care au două sedii, uneori poate fi schimbată, însă nu întotdeauna suntem noi cei care putem să uh, luăm această decizie, însă dacă se întâmplă acest lucru în anumite cazuri, nu înseamnă că el este valabil întotdeauna. Eu cunosc foarte bine cazul agenției uh, ENISA, M-am ocupat de această agenție și în Comisia de Control uh, Bugetar. Cunosc foarte bine rapoartele de descărcare de gestiune pentru această agenție, rapoartele, rapoartele speciale ale Curții Europene de Conturi referitoare la această agenție. Cunosc foarte bine activitatea directorului general al acestei agenții și oricine care s-a ocupat de gestionarea unei întreprinderi înțelege foarte bine că dacă există două sedii, situația se complică din mai multe puncte de, din mai multe puncte de vedere. ENISA se confruntă cu probleme când vine vorba de găsirea personalului necesar care să-i asigure activitatea, um, pentru că decizia de a stabili sediul la Heraclion a fost una politică deci, din punctul de vedere al economisirilor și al uh, bunei funcționări, uh, cred că ar trebui, dispunem de argumente pertinente pentru a decide existența unui singur uh, sediu. Dacă va fi nevoie ca Grecia să ia o decizie din acest punct de vedere, însă decizia um, referitoare la sediul ENISA și, în general, la sediile agențiilor europene, se referă la faptul că statul gazdă trebuie să asigure buna funcționare a agențiilor și nu cred că plata chiriilor este o, este o problemă. Aceasta este o problemă care se poate rezolva uh, foarte uh, ușor, dincolo de dificultățile prin care trece statul elen acum. Pe mine ce mă îngrijorează sunt problemele legate de buna funcționare a, acesto, a acestei agenții. Uh, Uh, și aș dori să cer autorităților elene să, uh, să permită, de fapt, uh, acestei agenții să-și desfășoare activitatea la Atena cu întreg personalul sau, dacă nu la Atena, într-un alt oraș care este la fel de bine sau este mai bine conectat din punctul de vedere al infrastructurii de transport, de exemplu, decât este uh, Heraclionul. Am aflat că în, în anul 2020 mandatul agenției urmează să fie revizuit, deci cel puțin uh, în 2020 va trebui să discutăm uh, situația ENISA și eu sunt sigur că Parlamentul European nu își va mai da acordul cu uh, față de o agenție care să aibă două sedii. Eu mi-am propus ca anul 2020 sau dacă voi mai fi eurodeputat până atunci, dacă nu este, poate va fi posibil ca această uh, situație să, se, să se schimbe chiar înainte de anul 2020. Și aș avea o rugăminte adresată guvernului Elen să nu permită ca această situație să se lungească până atunci. De grec. Mi-aș dori ca apelul dumneavoastră să fie auzit și de autoritățile elene. Domnul Ștehovski, nu știu dacă prezentarea a fost făcută din cauza celor două sedii ale agenției sau dacă e pentru ca să ni se spună că n-ar trebui să fie două sedii. Eu aștept argumente în favoarea celor două sedii, dar nu am auzit decât argumente împotriva celor două sedii. Aveți uh, dreptate. Există lucruri care nu ar trebui să existe și la fel. Nu ar trebui să existe un al doilea sau chiar un al treilea sediu al Parlamentului European la Strasburg, respectiv la Luxemburg. Dar nu putem schimba lucrurile. Aici putem uh, purta o discuție despre acest subiect, uh, arătând că eficacitatea și cheltuielile cu cele două sedii din păcate, au de suferit. Eficacitatea fiind foarte limitată. Am discutat cu multe persoane care mi-au spus că nu și-ar dori în niciun caz să se mute la celălalt sediu. E greu să obținem um, accesul experților, există probleme cu școala, cu acreditarea acestei uh, școli. De ce e nevoie și de alte argumente? anumite lucruri nu sunt bune, atunci pur și simplu ar trebui noi, în calitate de eurodeputați, reprezentanții ai cetățenilor, ar trebui să avem posibilitatea să schimbăm aceste lucruri care nu funcționează. Și acest lucru se aplică în întreaga Uniune Europeană. Oamenii nu se supără uh, pentru salariile pe care noi le încasăm. Poate unii, da, dar, în general, pe oameni ce îi supără e felul în care noi utilizăm mijloacele ce ne stau la dispoziție. E absurd. Eu aș vrea să lucrez în această agenție. M-am uitat uh, la uh, fotografii și uh, insula este splendidă. Îmi place foarte mult țara, îmi place foarte mult insula. E foarte frumos, dar din punctul de vedere al utilizării mijloacelor UE, a menține două sedii pentru această agenție de-a dreptul inacceptabil. Trebuie să ne gândim la eficacitate în primul și în primul rând. Și avem o uh, mari provocări în față. Bună oară, Brexit! Dacă avem nevoie de argumente pentru eficacitatea Uniunii Europene, putem utiliza tocmai această agenție sau alte agenții care se confruntă cu probleme similare. Mi-aș dori ca sediul ENISA să rămână în Grecia, pentru că mi se pare că această țară face o treabă bună, susține agenția, dar trebuie să decidem asupra unei locații și în ce condiții. Nu există alte înscrieri la cuvânt, spune președintele. Cred că trebuie să salutăm cele tocmai spuse de colegul nostru Zdechovski. Trebuie să fim economi, tocmai pentru că suntem la Comisia pentru Bugete. Am să fiu întotdeauna alături de voi, dragi colegi, care căutați uh, economisirea înainte de toate. Sunt de acord cu raționamentul, spune domnul Cristos. E nevoie de un singur sediu, probabil Atena, și am și o informație bună pentru dumneavoastră, în ciuda faptului că uh, vin din partidul de opoziție din Grecia, cred că guvernul grec e dispus să coopereze. Sigur, vor fi probabil probleme cu politicienii la nivel local, dar dacă uh, înțelegem ce înseamnă constrângerile bugetare, cred că vom și fi în măsură să găsim soluția potrivită. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Cred că suntem cu toții de acord pentru a spune că suntem în favoarea unei soluționări a acestei situații duble care nu face decât să aducă risipă. Și, așa cum sugerează raportorul nostru permanent, sugerăm să se pună capăt acestei situații. Eu am să mă deplasez la Atena în cadrul misiunii de asistență financiară la sfârșitul acestei luni și îmi propun să mă întâlnesc cu ministrul de resort pentru ca dumnealui să ne confirme că va pune capăt acestei situații anormale. Prea bine. Atunci ne putem opri aici și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, abordând tema acelor project bonds obligațiunile pentru finanțarea proiectelor și va trebui să mă eclipsez și cedez președinția. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Sarvama. Uh, okay. well, let's continue. Uh... Haideți atunci să continuăm cu ordinea de zi. Ajungem la punctul numărul 11, inițiativa de emitere de obligațiuni pentru finanțare de proiecte și aș dori, în primul rând, să dau cuvântul uh, domnului director Nick Jenner de la Banca Europeană de Investiții. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. E o adevărată plăcere pentru mine să particip din nou uh, la al cincilea raport bianual uh, cu privire la această inițiativă de emitere de obligațiuni de finanțare de proiect, uh, mai ales că ne apropiem de sfârșitul fazei pilot. În introducere aș dori să vă reamintesc că această inițiativă a fost lansată în anul noiembrie 2012 cu obiectivul de a reanima uh, finanțarea pe piețele de capital pentru infrastructură, mai ales în domeniul infrastructurii rutiere, al telecomunicațiilor și a rețelelor uh, de energie. Și e foarte clar că era nevoie să luăm uh, măsuri și dacă vă uitați la acest grafic în uh, colțul uh, diapozitivului, constatați că înainte de criza economică, piețele de capital finanțau Uh, proiecte de infrastructură în uh, Uniunea Europeană, uh, fondurile de pensii, companiile de asigurări finanțau în mod sistemat aceste proiecte de infrastructură din Europa prin achiziționarea de obligațiuni emise de către companiile respective. Dar în 2008, odată cu apariția crizei economice, acest proces s-a luat sfârșit. Această inițiativă 2012 a fost lansată tocmai pentru a combina uh, finanțare din partea BEI și a Uniunii Europene, atât pentru a finanța proiecte europene cu mare valoare adăugată, dar și pentru a dezvolta o finanțare pe piețele de capital Uh, și pentru a finanța astfel uh, pentru infra, deci creditele pentru infrastructură. De la lansarea acestei inițiative, 9, uh, în curând 10 proiecte au fost lansate cu o contribuție Uh, cu uh, uh, ceea ce noi la bancă numim ameliorări ale condițiilor de creditare pentru obligațiuni. Și dacă vă uitați tot la graficul de care vorbeam înainte, din colțul de dreapta sus, vedeți că, într-adevăr, impactul e real. Din 2012, proporția de infrastructură, deci infrastructură de tip Greenfield în întreaga Europa, care este finanțată de către piețele de capital, a ajuns la nivelurile dinainte de criza economică. Inițiativa de emitere de obligațiuni pentru finanțare de proiecte avea trei obiective principale. Rețelele transeuropene de transport, rețelele transeuropene de energie și internetul cu bandă largă. Și Parteneriatul atât de important între bănci și uh, bugetul european a dus la faptul că aproximativ 230 de milioane de euro din uh, bugetul european au fost puse la dispoziția băncilor ca uh, pentru a oferi credite de, pentru proiecte de infrastructură în cele trei domenii pe care le-am menționat. Băncile au uh, folosit uh, Uh, creditele bugetare pentru a emite uh, ameliorări ale condițiilor de creditare pentru obligațiuni, deci uh, garanții pentru a ne asigura că aceste obligațiuni sunt suficient de atractive pentru piețele de capital, deci pentru investitori, pentru fondurile de pensii și pentru companiile de asigurări. Intenția inițială era ca aceste 230 de milioane să sprijine, uh, să fie baza de trei ori mai mare de datorie subordonată calculată de către BEI, care la rândul ei se ducă la 3,5 miliarde de euro și uh, costuri de proiect mai mari de 4.300 de miliarde, deci cu un efect de multiplicare de 19 ori mai mare. inițiativa se apropie de sfârșit, proiectele uh, trebuie să fie aprobate au, ar trebui să fie uh, aprobate până în 2014 de către uh, bordul de conducere BEI, deci avem acum uh, portofoliul definit și până la sfârșitul uh, anului 2016, până în decembrie 2016, proiectele trebuie să fie puse în aplicare. Aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu felul cum funcționează acest sistem E simplu. BEI emite datorie sau împrumuturi subordonate finanțate, deci e vorba de o contribuție lichidă la finanțarea proiectului, sau o împrumuturi subordonate pentru, um, pentru creditor. Deci, cu alte cuvinte, BEI emite datorie subordonată sub forma unei uh, garanții parțiale. Uh, atât în forma uh, uh, în ambele forme, noi sprijinim cam 10% dintre obligațiunile respective, ceea ce duce la un efect de pârghie, de multiplicare și astfel se ajunge la obligațiunile care sunt emise de către companiile respective, deci de, cu cifre de 3 cu 3 zerouri. Și asta am reușit noi să obținem până acum. În prezent, șase tranzacții au fost finalizate pe baza sprijinului bugetar uh, din partea Uniunii Europene în cinci state membre și aveți aici numele uh, proiectelor. E vorba de proiecte de transport, de uh, proiecte pentru internet în baltă largă, proiecte de infrastructura energetică. În domeniul transportului e vorba de uh, autostrăzi, dar și de porturi, de exemplu. Mai mult, datorită cuantumului limitat de buget european disponibil, Banca Europeană de Investiții a încheiat și trei uh, tranzacții în două state membre, fără a fi necesară contribuția de la bugetul european. Și aceste nouă operațiuni, deci șase sprijinite de către bugetul european și trei uh, nesprijinite de către bugetul european, uh, ci doar de Banca Europeană de Investiții, am ajuns cam la uh, un cost total de cam de 5,8 miliarde de euro. Au fost emise obligațiuni cam în valoare de 500 de milioane de euro. fondurile europene au fost, deci, total uh, folosite sau au folosite în modul cel mai uh, optim cu putință. Și în încheiere aveți aici uh, o hartă cu proiectele care au fost astfel lansate. Iată ce s-a obținut deocamdată și, cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să dau cuvântul colegului Giorgio Casoni de la Comisia Europeană, care va vorbi despre evaluarea uh, Uh, comisiei acestor uh, proiecte. Mulțumesc, Nic. Mulțumesc, domnule președinte, că ați uh, invitat Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții a cincea oară pentru a prezenta acest proiect. E un moment foarte important pentru noi, pentru că, în conformitate cu temeiul juridic, am uh, făcut o evaluare externă cu privire la inițiativa privind emiterea de obligațiuni pentru finanțarea de proiecte, care a fost uh, încheiată în uh, decembrie 2015 și dorim acum să vă informăm. Evaluarea a examinat valoarea adăugată acestei inițiative față de alte instrumente financiare, a evaluat și impactul acestei faze pilot asupra piețelor de obligațiuni pe ansamblu, așa cum spunea Nic înainte. Acest proiect a fost lansat în momentul în care uh, finanțarea pe uh, piețele de capital era foarte scăzută, aproape de zero, și Uh, o altă măsură pe care am încercat să o evaluăm a fost să vedem care este efectul de pârghie față de bugetul european și să analizăm și competitivitatea acestei uh, soluții a obligațiunilor față de alte instrumente financiare. Acum, în ceea ce privește calendarul, am acoperit operațiunile până în 2015, nu o să repet acum uh, datele statistice pe care Nic uh, tocmai ni le-a prezentat, însă doream doar să spun că obiectivul inițial era să uh, desfășurăm între 7 până la 10 operațiuni în faza de proiect pilot. În total avem 10 operațiuni deci uh, trei sprijinite de doar din bugetul BEI și uh, restul uh, și din bugetul european și, ca de obicei, când facem astfel de valori, am intervievat și factori externi. Au fost evaluate șapte proiecte în detaliu, proiectele care s-au derulat până în iulie 2015, încă trei proiecte au fost finanțate până acum și Uh, vor fi evaluate în uh, săptămânile următoare, dar nu o să vă nu o să mă repet, în orice caz v-am trimis uh, prezentarea, dacă aveți întrebări, vă putem răspunde la ele. În ce privește datele, concluziile la care am ajuns, ce ni se pare important e că, în ceea ce privește eficiența, elementul cel mai important care a reieșit din faza de proiect pilot a fost că uh, acum, da, sau în momentul în care uh, piața de capital se afla la pământ, atât prin tranzacții individuale, cât și prin uh, acțiunea comună BEI și uh, Comisia Europeană de a reînsufleți piața, făcând multă uh, publicitate aceste inițiative, uh, piața s-a relansat și ne aflam acum într-o situație în care uh, există mai mulți uh, investitori, investiti, um, deci investiționali și alți actori pe piață. Deci putem spune că inițiativa a dus la o sporire a tranzacțiilor, dar și a dus și la un sprijin politic pentru această inițiativă. Apoi, ce mai important este că mai multe domenii și mai multe regiuni au fost afectate, ceea ce este foarte important, pentru că scopul acestei inițiative era și să analizeze fezabilitatea și dacă putem să replicăm, să uh, înmulțim astfel de, de, de inițiative. Și astfel, investitorii instituționali au ajuns la concluzia că există o cerere de finanțare reală pe piață Uh, toate proiectele au fost uh, considerate eligibile, două sunt proiecte prioritare. Uh, Nic v-a explicat efectul de pârghie, am obținut ce ne-am dorit conform statisticilor cu cele șapte proiecte care sunt sprijinite doar din bugetul european. Am obținut un efect de pârghie de 19 ori mai mare și dacă ținem cont și de proiectele uh, finanțate doar de BEI, am ajuns la uh, un efect de pârghie de 30 uh, de ori mai mare. Deci, uh, față de alocarea inițială, este mm, impresionant. Sigur că situația uh, diferă de, în funcție de proiect, dar în ceea ce privește rețelele transeuropene, trans aceste obligațiuni s-au dovedit a fi foarte eficiente, mai ales în domeniul energiei, în Regatul Unit, uh, obligațiunile au fost uh, o componentă foarte importantă. Banca Europeană de Investiții a permis uh, să se continue proiectul, pentru că la un moment dat au apărut probleme. Apoi, ce privește internetul în bandă largă, e singurul proiect de acest tip care a fost derulat în Europa și am arătat că se pot Uh, implementa astfel de proiecte și prin astfel de uh, instrumente. Pe viitor, probabil că va trebui să încercăm să găsim alte proiecte pentru uh, internetul în bandă largă, pentru că e vorba de proiecte mici. Care ar fi beneficiile ei bine, în primul rând, posibilitatea de a finanța și proiecte ecologice de tip Greenfield în faza de proiect, proiect pilot s-au emis foarte multe, multe temeri în legătură cu riscul. Dar E clar că dacă finanțăm uh, proiecte pe termen mediu și lung, uh, aici se mai pune și problema întreținerii și nu doar a finanțării proiectului. Uh, deci, în orice caz, am obținut un preț mai bun decât se aștepta autoritatea publică care a uh, lansat procesul de licitație publică. Deci, prezența BEI și s-a dovedit și din uh, intervenția antevorbitorului meu, atât în faza de licitație cât și în faza de după licitație, de ofertă publică, a fost uh, foarte apreciată. S-a arătat că proiectele pot fi duse la bun sfârșit. Investitorii și promotorii au fost uh, uh, au, au avut mai multă încredere datorită sprijinului acordat de către BEI, uh, sprijin acordat chiar și înainte ca proiectele respective să fie lansate. Deci e foarte important acest aspect și se reflectă și în proiectele unde investitorii aveau un rating uh, cu uh, două, trei uh, note mai, mic, mai mici decât uh, dacă ar fi intervenit uh, BEI. În ceea ce privește pertinența, așa cum am spus, deci obiectivele au fost atinse, nu o să mă repet, dar în uh, faza de proiecte pilot s-a observat și că piața se schimbă, există mai multe lichidități pe piață, grație și instrumentului și Uh, a prezenței sau a lansării uh, Uniunii pentru piața de capital. Deci uh, investitorii instituționali sunt mai dornici să intre pe piață și financeze, să financeze proiecte de infrastructură, dar așa cum am spus, pe viitor, conform evaluării, există încă um, lacune pe piața de infrastructură europeană. De exemplu, în proiectele uh, Greenfield Um, mai ales în anumite regiuni cu anumite specificități geografice sau în anumite domenii sensibile. Instrumentul în general a fost bine conceput și a trebuit și să învățăm de-a lungul lui, dar capacitatea de adaptare a, proces, a, a proiectului pentru a se adapta diverselor uh, proiecte a fost o mare plus valoare. Mă gândesc mai ales la proiectele de transport, în care emiterea de obligațiuni s-a adaptat la proiectul respectiv. Nu toate obligațiunile au fost uh, uh, emise în același timp, ci uh, progresiv în mod treptat, în funcție de proiectul respectiv cu schimbările de pe piața lichidităților, sigur că dacă dorim să continuăm, trebuie să ne axăm mai mult pe sectoarele în care se constată că există lacune pe piață. Deci, în concluzie, recomandarea noastră e că uh, astfel de proiecte sunt necesare pe piață și Conform evaluării, Comisia și BEI ar trebui să continue această inițiativă de emitere de obligațiuni și pe viitor pentru a susține proiecte de infrastructură și pentru a folosi optim bugetul european prin efectul de pârghie. E de dorit ca BEI să continue să sprijine astfel de proiecte, atât pentru că um, aduce, multă competență, experiență pe piața europeană, ci și pentru că dacă s-ar retrage din astfel de tipuri de finanțare, am transmite un semnal negativ pe piața de capital. Și ar uh, fi contravenit uh, sau s-ar contraveni, uh, s-ar, contraveni spiritului Uniunii Piețelor de Capital. Apoi, ar trebui să ne axăm pe sectoarele sau domeniile sau regiunile care pot aduce cea mai mare plusvaloare la nivel european și e foarte important să nu uităm care a fost spiritul care ne-a insuflat pe noi, pe Comisia Europeană și BEI și ar trebui să îl uh, insuflăm și în alte proiecte financiare și nu să ne limităm doar la cele existente în domeniul uh, proiectelor uh, transfrontaliere, a rețelelor transeuropene în care uh, finanțarea este combinată, trebuie să folosim un astfel de, de spirit. Am putea uh, găsi noi instrumente financiare cu un uh, impact uh, asemănător. Mă gândesc, de exemplu, la facilitatea conectarea Europei. În ceea ce privește relevanța, așa cum am spus, trebuie să abordăm noi sectoarele în noi, uh, în țări noi și să, să îndrăznim să lansăm proiecte noi și, de asemenea, să folosim nu numai facilitatea conectarea Europei, ci și să folosim fondul european pentru investiții strategice. Deci să mergem în zone în care există un interes uh, pentru astfel de obligațiuni sau alte inițiative. Deci uh, economia Uh, cu uh, emisii scăzute de carbon, de exemplu. E un domeniu în care am dorit să continuăm uh, astfel de proiecte de tipuri de finanțare. În încheiere, în urma evaluării pozitive, sperăm ca proiect, acest produs să continue și pentru facilitatea conectarea Europei faza pilot uh, se apropie de sfârșit uh, în 2016. Nu vom avea o inițiativă separată pentru facilitatea conectarea Europei, și vom lua lucrurile din mers. Folosirea obligațiunilor nu este limitată la facilitatea conectarea Europei, ci e un instrument pe care îl folosește BEI în planul de investiții pentru Europa. Și pentru în acest sens este foarte important ca BEI să-și extindă posibilitatea de a oferi astfel de tip de finanțare și celor care doresc să participe la astfel de proiecte și care au și competențe și expertiză în astfel de domenii. Și așa cum am spus și înainte, să continuăm să identificăm lacunele de pe piață, proiectele transfrontaliere și uh, proiectele uh, de infrastructură. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Mulțumim uh, reprezentanților uh, fondului uh, um, BEI și Comisiei. Doamna Cuartea Zabal este raportor. Doriți să spuneți ceva? Sí, gracias, presidente. Bueno, primero de todo... Es... Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc experților care au luat cuvântul care ne-au explicat cum funcționează aceste obligațiuni pentru finanțarea anumitor proiecte. Această etapă pilot uh, pare că s-a desfășurat foarte bine în urma rezumatul, rezumatelor la care am asistat. Ce nu am înțeles eu foarte bine este cum vom depăși această fază pilot. Ne vom uh, orienta mai degrabă către facilitatea conectarea Europei sau Fondul European de Investiții Strategice sau există o etapă de sine stătătoare? Și apoi, ce s-a întâmplat cu milioanele care au fost uh, alocate uh, pentru aceste proiecte? Ce s-a întâmplat cu acești bani? Poate reprezentantul Băncii Europene de Investiții dorește să răspundă la, acest, la această întrebare? Da, vă putem spune, așa cum a spus și uh, dumneavoastră, doamnă raportor, uh, să uh, oferim acest produs pe lângă facilitatea conectarea Europei, dar, după cum a spus și colegul meu de la Comisia Europeană, vom recurge la această tehnologie și în sectoarele din afara facilității conectarea uh, Europei, acolo unde proiectele ne cer acest lucru. Din punctul de vedere al sumei de 230 de milioane de euro, această sumă a fost uh, cheltuită în uh, totalitate pe un portofoliu de proiecte care a fost extins. Din el acum fac parte uh, și proiecte care fusese regândite în contextul TNT inițial, pentru că astfel uh, putem să folosim și mai bine Uh, fondurile luate uh, de la Comisia Europeană. Și combinarea celor două uh, instrumente consolidează portofoliul, soliditatea portofoliului de proiecte, dar, după cum am spus, cele 230 de milioane de euro au fost cheltuite, angajate în totalitate. Domnul Țani dorește să ia cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc invitațiilor pentru aceste explicații legate de aceste proiecte. A fost uh, foarte interesant să citesc și raportul redactat de Ernst Young. Și sunt sigur că acest raport a fost folosit uh, și când a, a fost pregătită au fost pregătite cele două prezentări. El um, ne oferă informații foarte importante și aș dori să vă cer clarificări legate de anumite cifre și de anumite uh, evaluări pe care le-ați făcut în raportul dumneavoastră. Acest raport uh, are o atitudine foarte critică față de această față de această inițiativă, însă sem acest lucru. Uh, această inițiativă se bazează pe, pe programul de investiții Juncker și nu înțeleg toate elementele tehnice care susțin continuarea celor două inițiative care să se desfășoare în paralel, pentru că se pune întrebarea fondurilor existente și a abordării uh, Uh, pe plan politic. Din acest punct de vedere, eu nu sunt convins că aceasta este cea mai bună soluție. Cum uh, poate aduce o plusvaloare mai, mai mare această inițiativă cu uh, obligațiunile uh, pentru proiecte decât uh, Apoi, în legătură cu cele șapte proiecte finanțate prin aceste obligațiuni, au fost uh, finanțate proiecte în state care nu au avut probleme atât de mari cu investițiile în urma crizei din anul 2008 și acest uh, punct trebuie să fie considerat a fi unul negativ. Un alt punct și mai important se referă la verificarea cifrelor. După cum am spus, am în fața mea raportul Ernst Young, care vorbește de un efect de pârghie, un efect de multiplicare de la 1 până la 20. Acest efect de multiplicare este pentru anumite proiecte chiar mai mare și mă uit acum la aceste cifre și ajung la concluzia că proiectele finanțate sau proiectele care urmează să fie finanțate uh, până la urmă au valoare de 5 uh, miliarde de euro. 4 miliarde, 4,2 uh, miliarde și apoi 8-900 de milioane de euro pentru celelalte două proiecte care urmează să fie finanțate. Și apoi, cei 517 uh, milioane de euro uh, din fonduri publice sunt investiții directe de la Banca Europeană de Investiții. 130 uh, de milioane la bugetul european și alte uh, câteva uh, sute de milioane garanții. Deci, până la urmă ajungem la 1,5 miliarde de uh, obligațiuni. Deci suma totală este de 1,5 miliarde de euro, ceea ce eu, pentru mine reprezintă un factor de multiplicare de uh, 3. Și ultimul punct problema investițiilor în infrastructură nu este rezolvată prin, uh, prin uh, retragerea investițiilor uh, private din construcții datorită existenței unor riscuri pe perioada construcției. Etapa de construire a unui proiect este cea mai riscantă pentru investitori. Uh, și tocmai această etapă nu este, riscurile legate de, de această etapă nu sunt uh, acoperite de, de acest proiect. Domnul președinte, domnule uh, Țani, nu este vorba de o audiere. Mai aveți la dispoziție doar, doar un minut. Da, v-ați referit la trei proiecte care sunt aceste proiecte Greenfield, pornite de la zero, trei, uh, în legătură cu trei proiecte este vorba de refinanțarea unor datorii mai vechi și trei proiecte sunt proiecte care fuseseră, a căror construcție fusese deja demarată în momentul în care obligațiunile au fost emise. Deci, mai puțin de jumătate dintre aceste proiecte sunt proiecte unde s-a construit, s-a pornit de la zero construcția și unde uh, riscurile acestei uh, etape au fost acoperite de aceste obligațiuni. Dau cuvântul reprezentantului Băncii Europene de Investiții, care sper că va fi puțin mai, mai scurt. Domnul Kölmel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu reprezentantului Comisiei pentru prezentarea detaliată însă aș dori să reflectăm asupra mediului în care ne aflăm. Nu sunt foarte sigur dacă și noi aici în Comisia pentru Bugete încet, încet pierdem um, privirea de ansamblu asupra tuturor modalităților prin care se încearcă Uh, stimularea economiei, creșterea economică. Discutăm acum despre aceste obligațiuni de finanțare a anumitor proiecte. Anul trecut am discutat despre Fondul European de Investiții Strategice. Domnul Sani a adresat niște întrebări uh, legate de modul în care toate aceste instrumente se uh, funcționează împreună, în paralel, există puncte de atingere și așa mai departe. Uh, Știm cu toții că statele Uniunii Europene sau uh, majoritatea statelor europene uh, deja au făcut uh, foarte multe datorii și nu prea pot să facă alte datorii. Și dacă ne dorim să stimulăm investițiile publice, de fapt acest lucru înseamnă să cerem statelor respective să contracteze și mai multe datorii publice. Mie mi se pare că ar trebui să încercăm să nu uh, dezvoltăm modele economice, instrumente financiare tot mai complicate, pentru că am văzut care au fost efectele acestor uh, instrumente uh, financiare Uh, până la urmă, nici uh, experții au recunoscut că nu mai înțelegeau despre ce este vorba, cum funcționează instrumentele respective, sistemele complicate, care au generat până la urmă pierderi imense și cred că ar trebui, cred că ar trebui să ne apărăm în fața unor asemenea uh, pericole. Bun, si pute... Domnule președinte, spune domnul Dananu să Referat la proiectele Juncker. E nevoie de o evaluare și vrem să știm unde e acel efect de multiplicare care a făcut gloria planului Juncker. Mm, aceleași sectoare sunt vizate de cele două instrumente sectoare pe care le cunoaștem, transportul, energia, uh, internetul de mare debit. În ce privește mediul, e adevărat, trebuie să ne ocupăm de aceste sectoare, dar ne și întrebăm oare aceste project bonds are deja un uh, business model, un proiect de afaceri și e oare rezonabil să avem două dispozitive quasi identice la nivel european? Uh, I will <clears throat> now close the speakers list. Dau acum cuvântul reprezentantul Băncii Europene de Investiții șansa de a răspunde la cel puțin câteva dintre aceste întrebări. Vă mulțumesc. Aș dori să clarific câteva puncte în primul rând. Când este vorba de uh, legătura între aceste obligațiuni de finanțare a unor proiecte și Fondul European de Investiții Strategice, uh, cele două elemente nu sunt uh, comparabile. Obligațiunile de finanțare a proiectelor a fost o inițiativă lansată în urmă cu câțiva ani pentru reanima piața uh, obligațiunilor de proiect, care nu funcționa foarte bine în acest moment. Și, după cum am spus, uh, etapa uh, de lansare a acestor obligațiuni s-a încheiat deja și există uh, proiecte deja finanțate, nu avem nevoie de un nou buget. Diferența este că o obligațiune de finanțare a unui proiect este unul din instrumentele care pot fi folosite în, de către Fondul European de Investiții Strategice și ce ne dorim să facem pe viitor este, uh, sunt următoarele. Nu, continu, nu continuăm cu aceste obligațiuni uh, în forma lor de, de până acum. Uh, ne ocupăm acum de facilitatea conectarea Europei. De ce? Ne-am dorit ca acest instrument, facilitatea conectarea Europei, din care vor face parte probabil și obligațiuni de finanțare a proiectelor, și ne-am dorit ca bugetul limitat al acestei facilități să se ocupe de finanțarea unor proiecte, proiecte pilot sau pionerești care au o structură uh, riscantă, ceea ce ne permite să ne ocupăm de, să ne ocupăm de zone, de finanțarea în anumite zone mai, mai uh, ri, uh, riscante, ceea ce înseamnă că uh, Fondul European de Investiții Strategice s-ar putea ocupa de uh, domeniile mai uh, tradiționale. Uh, Deci există o diferență din uh, punctul de vedere al uh, gamei de criterii de eligibilitate care trebuie să fie respectate în Facilitatea Conectarea Europei și în Fondul European de Investiții Strategice. Și permiteți-mi să spun că în legătură cu aceste instrumente financiare, eh, financiare ideea din spatele lor nu este de a îndatora și mai mult statele membre, ci de a atrage investi- mai multe investiții private în domeniul infrastructurii. Aceste proiecte, ideea este ca aceste proiecte să fie necesare pentru bunăstarea comunităților din Europa și pentru ca aceste proiecte să fie finanțate, este nevoie de un mix de resurse Uh, publice și private și prin, uh, prin aceste instrumente încercăm să uh, atragem un maxim de investiții private și să limităm contribuția din fondurilor, de la fondurile publice. Și acum o să dau cuvântul lui Nic pentru a vă explica puțin efectul de multiplicare. as clear as I, as I can on this. When we talk about... Atunci când vorbim de efectul multiplicator, Practic, vorbim de raportul între resursele bugetare europene puse la dispoziție pentru inițiativa pilot Project Bonds, adică 300 și ceva de milioane de euro. Deci rata între această cifră și valoarea totală a investițiilor pe proiect susținute de instrumentul Project Bonds. Acum, Felul în care acest efect de multiplicare funcționează e că cele 232 de milioane de buget european e, face parte dintr-un portofoliu de tranzacții subordonat BEI, o datorie subordonată BEI, care se angajează să aducă alți investitori privați în special de pe piețele de capital, pentru proiectul Project Bonds, așa încât totalul de 4,5 miliarde de euro investiții, marea parte, cea mai mare parte din această sumă, sunt fondurile noastre investite de jucători pe piața privată de capital, companii de asigurări și de pensii private. Și multiplicarea se obține prin raportarea, repet, a resurselor UE pentru ca să se întâmple așa ceva și efectul real final a ce aduc investițiile private. E un punct foarte tehnic. Ehm, dacă doriți clarificări suplimentare, sunt dispus pentru orice discuții bilaterale. Un alt lucru, relația între inițiativa Project Bonds și EFSI. Cred că au existat unele comentarii și George uh, le-a citat de asemenea ca și cum Project Bonds ar fi uh, copilul vitreg al lui EFSI. Eu aș zice mai, departe, mai degrabă că e uh, părintele mândru, uh, pentru că vorbim aici de tehnologii în care resursele bugetare UE sunt puse la dispoziție tocmai pentru ca BEI să își asume riscuri mai mari pe proiecte cu obiectivul explicit de a aduce și alți investitori privați acesta a fost obiectivul Project Bond și e același și pentru EFSI. Diferența, George a explicat, e că în uh, inițiativa pilot Project Bonds ne concentram în mod explicit, pentru motive pe care le-am oferit la începutul prezentării, pe un instrument de datorie Subordinate Credit Enhancement și o anume piață a sectorului privat, încurajarea companiilor de asigurări și a pensiilor private de a reveni pe piața de capital la EFSI avem mult mai multe sectoare uh, țintite și mult mai multe instrumente, toate caracterizate prin faptul că BEI își va asuma riscuri mai mari și că vom avea instrumente atât în ce privește activele, cât și uh, creditele. Cred că măsurile sunt complementare, iar George v-a explicat cum vom utiliza CEF pentru a ne asigura că oferim un complement de finanțare sub EFSI. Singura întrebare la care nu am răspuns e îndatorarea statelor membre. Și cred, sper că sunteți de acord că unul din beneficiile uh, faptului că BEI administrează aceste instrumente bazându-se pe bugetul uh, UE e că BEI în toate proiectele pe care le susține prin aceste mecanisme își aplică uh, criteriile normale de evaluare, așa încât ne asigurăm că vom susține doar acele proiecte care sunt uh, sănătoase economic, financiar, indiferent dacă sunt finanțate prin UE sau nu. Adică respectă toate normele tehnice și de mediu. În multe cazuri, aceste proiecte se referă la transferarea riscului de la sectorul public la cel privat și cheia aici uh, trebuie să fie de a obține valoare pentru sumele investite pentru autoritățile uh, publice care investesc în uh, infrastructuri. Mulțumim mm, ambilor invitați, spune președintele din partea Comisiei și a BEI pentru această prezentare. Cred că acum am primit realmente valoarea adăugată uh, în plus față de prezentările dumneavoastră și le mulțumesc colegilor că v-au adresat aceste întrebări interesante. V-aș aminti că ESI Mm. calculele pentru factorul de multiplicare al EFSI sunt mult mai prudente decât cei 15-16% citați înainte. Uh, ni se arată acum cifre de ordine la 8,6%. În această etapă aș fi îngrijorat auzind că EFSI a atins 7 76 de miliarde deja și abia de șase luni am lansat acest fond. Dar acesta a fost uh, un comentariu personal. Acum trecem la un alt punct și revenim pe ordinea de zi abordând punctul 9 în ce privește controlul registrului și alcătuirii grupurilor de experți ale Comisiei. Este un raport din proprie inițiativă și raportor este doamna Trupel. Aș, v-aș ruga să fim cât se poate de succinți, deoarece suntem în întârziere. Vă mulțumesc foarte mult, spune doamna Trupel. Voi fi într-adevăr succintă. Mai întâi vre, vreau să le mulțumesc colegilor pentru amendamentele introduse. Cred că suntem pe o linie destul de limpede. Ne dorim noi reguli orizontale pentru a obține o alcătuire mai transparentă a grupurilor de experți. Și aș cita uh, tema alocațiilor care trebuie uh, abordată. Pentru mine ce e foarte important e să avem o consultare publică a ONG-urilor pentru a găsi aceste noi reguli orizontale, pentru că în felul acesta ne deschidem către publicul european pentru a arăta că există un angajament din partea Comisiei pentru a include ONG-urile în acest proces de a găsi noi reguli. Știu că reprezentantul Comisiei este aici și tocmai de aceea trebuie să spun ce am auzit din partea lui anume că în momentul de față Comisia lucrează la noi reguli orizontale fără să aștepte raportul Parlamentului European, pentru că aceasta nu este cea mai bună practică. Ar fi fost mai echitabil ca uh, raportul Parlamentului să fie inclus în uh, alcătuirea acestor noi reguli orizontale. Dar dacă aceste noi reguli orizontale vor fi lansate foarte curând de către Comisie, atunci aș dori să-l întreb pe reprezentantul Comisiei dacă sunt dispuși să se îndrepte către o consultare publică cu ONG-urile pentru a defini corespunzător regulile orizontale. Un lucru decisiv din punctul meu de vedere. După care pot eventual să trag niște concluzii odată ce vom fi ascultat opinia Comisiei. Mulțumesc! Comentarii, întrebări? Comisia are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Trupel. Da, pot să vă confirm. Comisia pregătește noi reguli orizontale revizuite pentru comisiile sale de experți. Noile reguli se vor concentra, așa cum se așteaptă și Parlamentul European și alte părți interesate, vor pune accentul pe transparență și echitate. Există prevederi uh, ample în aceste noi reguli care, repet, sublinează nevoia de mai multă transparență, echilibru și echitate. Doamna Trupel a menționat uh, ONG-urile. Noi considerăm că pozițiile și solicitările ONG-urilor sunt deja cuprinse în proiectul de reguli orizontale pe care Comisia, într-adevăr, îl va adopta curând și vă pot și explica de ce. În a doua jumătate a lui 2014, mediatorul european, ombudsmanul european, a lansat o anchetă din proprie inițiativă în ce privește alcătuirea comisilor de experți, invitând ONG-urile din întreaga Europa să își înainteze observațiile și opiniile despre felul în care sunt alcătuite comisiile de experți ale comisiei. Până la 70 de uh, astfel de avize au, din partea ongerilor au fost trimise către ombudsman. Acestea au fost uh, incluse în recomandările ombudsmanului european către comisie. Am răspuns pozitiv la aproape toate aceste solicitări și cereri. Și am lucrat îndeaproape cu Parlamentul European în ultimele luni și săptămâni, îndeosebi cu Comisia pentru Control Bugetar și uh, raportorul său, domnul De Jong, asigurând din nou că direcția în care ne îndreptăm satisface toate cererile înaintate. Iată de ce Comisia nu are intenția pentru că, uh, din punct de vedere tehnic, am avansat foarte mult și putem deja adopta aceste reguli într-un termen foarte scurt, deci nu dorim să mai adăugăm încă un proces de luni de zile de consultare, considerând că aceste așteptări au fost deja luate în considerare. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Trupel. Sunt dezamăgită. Cred că ar fi un exercițiu foarte bun să efectuăm acea consultare publică a ONG-urilor și nu să adoptăm regulile foarte, foarte repede, fără o astfel de consultare. Pentru mine asta înseamnă că dacă Comisia adoptă aceste reguli înainte ca Parlamentul să introducă raportul său, Trebuie să vedem care sunt aceste reguli, care sunt măsurile de implementare și trebuie pe această bază să evaluăm lucrurile și abia apoi, mai târziu, în cursul anului, să vedem dacă suntem satisfăcuți de implementarea acestor noi reguli și abia apoi vom putea trage concluziile. Bună oară, dacă nu suntem uh, mulțumiți, atunci avem și instrumentul de înghețare a bugetului, dar vom vedea mai încolo care e evaluarea pe care o vom face despre situația uh, de la momentul respectiv. Dorește să mai ia cineva cuvântul? Nu? Atunci încheiem acest punct 9 de pe ordinea de zi și trecem mai departe. Acum vorbim de o cerere a Suediei pentru mobilizarea fondului de ajustare la globalizare și domnul Negrescu, raportorul, nu este aici, așa încât doamna Gardia Zabal preia acest raport. Dumnezeu tocmai a ieșit din uh, sală. Uh, și trecem atunci mai departe. Atenție, domnule Fernandez, și trec rapid mai departe la următoarea cerere pentru mobilizarea fondului pentru ajustare la globalizare de data aceasta la inițiativa Comisiei e vorba de raportor domnul Novakov, însă am înțeles că domnul Fernandez ne-a promis să ne ofere detaliile la acest punct. Vă rog. Bom, eh, este eh, relatório tem a ver com a assistência técnica para. Este vorba de assistência tehnică în cadrul Fondului European de Ajustare la Globalizare, numit și FEM. Practic, e vorba de o sumă de 360 uh, de milioane, nu există probleme tehnice sau juridice, totul uh, s-a făcut conform procedurilor. Înlocuiesc un coleg care lipsește astăzi și care este raportor pe această temă, dar um, înțeleg că nu există probleme. Suma maximă ar fi de, ar fi de 0,5%. Acesta este uh, plafonul maxim pentru asistența tehnică. Ori ne situăm mult Uh, sub acest plafon, 360.000 de euro, mult sub plafon, cum spuneam, deci practic nu există absolut nicio problemă cu uh, această cerere. Mulțumim. Domnule Torvald, mulțumesc, domnule președinte. Uh, like to thank the Doresc să-i mulțumesc uh, raportorul domnul Novakov, deghizat astăzi cu chipul domnului Fernandez. Trebuie să recunosc că Fondul European pentru Ajustare la Globalizare nu e instrumentul meu preferat. Există multe alte instrumente, fonduri, programe care oferă soluții mai bune pentru banii europeni. în ce privește solicitarea raportorului de a avea o valoare adăugată la nivelul eficienței și a employabilității, am semne de întrebare. E un lucru care mă nedumerește cu acești bani care pleacă acum către comisie. Chiar dacă ei colectează date și folosesc uh, nu știu câte ore de muncă pentru a le obține. Nu știu dacă există și vreun rezultat al acestei colectări de informații. Companiile afectate de, un, de administrare proastă nu cred că pot fi ajutate cu niște date pentru a înțelege schimbările structurale care se petrec. Deci, aș fi tentat să spun că, până la urmă, Comisia nu are nevoie de acești bani și noi nu avem nevoie de acele informații pe care Comisia le colectează. Iată care e opinia mea, dar dacă Comisia ne poate oferi o explicație foarte bună asupra uh, uh, cât de extraordinare sunt informațiile pe care le obținem în acest fel, atunci probabil vom fi uh, foarte recunoscători pentru acest efort al Comisiei, dar personal mă îndoiesc foarte tare că ăsta ar fi cazul. Alte comentarii? Nu pare să fie cazul, spune președintele. Poate totuși Comisia dorește să își prezinte argumentele, să se apere. Da, mulțumesc, domnule președinte, și aș da cuvântul doamnei Brzinski, care lucrează în mod direct asupra acestui fond de ajustare la globalizare și vă poate oferi detaliile despre informațiile pe care noi le colectăm. Mulțumesc, domnule președinte. Un răspuns rapid întrebării lansate. Eu cred că următorul punct de pe ordinea de zi vă va răspunde și mai în detaliu. Informațiile colectate în ce privește implementarea fondului de ajustare la globalizare, sunt incluse într-o bază de date care apoi permite publicarea unor rapoarte, ultimul datat de acum câteva luni, și o informație care parvine evaluatorilor care la rândul lor, vă oferă aceste evaluări, cum e exemplul cu următorul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Website-ul nostru are uh, o posibilitate de a extrage informații din baza de date, care este imensă și parte a uh, cererii de asistență tehnică pe care analizați acum, are ca obiectiv integrarea um, EGF în EFSI și conectarea cu alte fonduri majore, așa încât în viitor să putem extrage informația uh, încă și mai ușor din aceste baze de date, odată ce ele vor fi conectate. Sigur, vă pot răspunde și altor întrebări și vă pot pune la dispoziție orice date ați considera necesar. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu văd alte cereri de intervenție. Domnul Torvalds pare suficient de mulțumit. Și atunci v-aș ruga să trecem mai departe Termenul de depunere a amendamentelor pentru acest raport este mâine la orele 18, iar votarea în Comisia Ampl a avut loc chiar astăzi și adoptarea raportului final e prevăzută pe 4 aprilie. Plenarea va vota pe 12 aprilie. Acum ne tot deplasăm pe ordinea de zi și revenim la punctul 13, o cerere din partea Suediei pentru Fondul de Ajustare la Mondializare și în numele domnului Negrescu va lua cuvântul doamna Gardia Zaval. Mulțumesc, domnule președinte, îmi cer scuze pentru scurta absență. Cum spune și domnul președinte, îl înluiesc pe domnul Negrescu, care a fost răpit de gripă. Uh, Uh, puțini au scăpat acestui val de gripă și iată ce ne spune domnul Negrescu. Avem pe masă o nouă cerere prezentată de Suedia pentru mobilizarea fondului de ajustare la mondializare. În 16 septembrie 2015 este vorba de o cerere de 1,8 milioane de euro destinată pentru 500 de lucrători ai companiei Volvo Trucks și alți patru furnizori care au fost afectați de, um, de um, uh, afectați de um, de disponibilizări. Grupul Volvo ca atare a trebuit să concedieze 10% din efectivele sale. Sigur că pierderile de locuri de muncă sunt întotdeauna o veste foarte proastă și încă și mai rău atunci când atinge zone care, din motive geografice și climatice, sunt poate confruntate cu condiții mai defavorabile decât altele în ce privește crearea de întreprinderi sau crearea de locuri de muncă. E cazul și aici. Deci, aceste concedieri uh, sunt încă și mai grave din aceste mm, cauze. De unde această solicitare adresată pentru mobilizarea Fondului de Ajustare la Globalizare? Raportorul consideră că toate criteriile au fost respectate și că trebuie să răspundem favorabil acestei solicitări din partea Suediei. Vă mulțumesc! Intervenția domnului Sarvama. Am o scurtă întrebare. De ce Suedia nu a inclus în cererea sa alocările pentru control și raportare? doamna Gardia Zabal. Din păcate, nu știu, pentru că nu am în față decât uh, notele domnului Negrescu, primite uh, acum puțin timp. Poate știe Comisia Europeană. Am să introduc un amendament în acest sens, spune domnul Sarvama. Suedia nu a acordat fondurile necesare pentru controlul acestor fonduri. Domnul președinte ar fi? există înscriere la cuvânt? Am înțeles că există o concurență din partea Chinei destul de puternică, dar nu e grav, nu? Pentru că va deveni o economie de piață China. E o glumă, desigur. Atunci, Vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor este astăzi, nu, mâine. Mâine la orele 18. Domnule Sarvan, până mâine la 18. Vom adopta raportul final pe 4 aprilie și dacă totul merge bine, în plenară pe 12 aprilie. Îi mulțumesc raportorului și îi dau cuvântul lui José Manuel Fernández? A, s-a făcut deja? Foarte bine. Atunci ajungem la raportul domnului Donano. În ce privește valoarea adăugată a Fondului European de Ajustare la Globalizare între anii 2007 și 2014. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat că se vorbește foarte mult despre FEG, acest fond de ajustare la globalizare, la, la comisia noastră. Bugetul maximum este de 150 de milioane de ani. Poate finanța până la 70% din costul proiectelor și astfel poate ajuta uh, pe cei care și-au pierdut locul de muncă să reintre în câmpul muncii sau chiar să-și uh, lanseze prim, propria afacere a fost, uh, din păcate, uh, deturnat în parte, însă uh, el ar trebui să fie un instrument de solidaritate pentru lucrători, este util și necesar. Și vă pot da un exemplu, între 2007 și 2014, o sumă de 570 de milioane, chiar mai mult, au fost solicitate de 20 de state membre pentru 134 de intervenții pentru 132.000 de lucrători. Din păcate, avizul meu uh, nu are decât 1500 de cuvinte, nu pot să spun prea multe, dar mă bazez pe amendamente pentru a îmbunătăți textul și sper că așa va și fi. Eu în avizul meu doream să fac un bilanț al finanțării fondului, al funcționării fondului, să văd care este impactul bugetar, pentru că nu uităm, uh, suntem la Comisia de Bugete, să văd, uh, să văd cum se articulează cu alte fonduri, mai ales cu Fondul Social European, cu alte instrumente de politici comunitare care vizează să garanteze ocuparea și competitivitatea pentru firme și pentru antreprenoriat, uh, utilizarea sa de către membri și impactul său asupra acestor uh, persoane disponibilizate. E, și acum aș dori să mă refer la aspectul care mă interesează cel mai mult. Să fac uh, o uh, analiză care să permită să aducem, uh, deci, uh, un răspuns la criticile care îi sunt adesea, aduse, ade, aduse adesea fondului. Faptul că uh, cererile sunt uh, tratate prea târziu și, de asemenea, faptul că nu abordăm lacunele structurale, problemele structurale și că ne axăm doar pe efecte. Și m-am întâlnit în acest sens cu mai mulți parteneri la Fondul European de Ajustare la Globalizare, uh, Uh, m-am întâlnit cu actorii cheie a două dosare de care, pe care le-am uh, examinat, uh, unul din Franța și unul din Belgia. Am avut puncte naționale de contact, mai ales ministerele, agențiile și cabinetele de sau oficiile de șomaj, lideri sindicali, câteodată chiar cu lucrătorii vizați de acest fond. Și am constatat că pozițiile sunt favorabile, foarte favorabile acestui uh, fond. Și am, uh, voi încerca să includ în avizul meu uh, toate aceste reflexii și am înțeles și această cerere de flexibilitate care mi se pare foarte importantă. Și apoi încă o cerință legată de sinergie între structurile europene, mai ales între fondurile structurale, care ar trebui să permită statelor să aibă o mai bună coordonare Uh, între ele. Bineînțeles că mi-am dorit ca derogarea uh, privind tinerii să fie prelungită după 2017, pentru că e unul dintre elementele cele mai importante ale fondului. Și apoi aș dori să lansez un apel, să încercăm să vedem care uh, sunt sectoarele de activitate care pot trece printr-o reconversie. Pentru că m-am întâlnit cu foarte mulți uh, uh, factori implicați și mi s-a spus că foarte multe domenii industriale sunt în cădere liberă și poate că ar trebui să încercăm să uh, încercăm să anticipăm. Cred că contribuțiile acestui fond ar trebui să meargă mai mult în amonte să acorde finanțări uh, anticip, în mod anticipativ și am uh, dorit ca Comisia să studieze efectele globalizării pe domenii și să vină cu propuneri care să încurajeze firmele respective să anticipeze, să acționeze în amonte și să-și pregătească lucrătorii înainte ca ei să fie disponibilizați. Cred că e foarte important să uh, lucrăm în această fază, înainte de uh, concediere, pentru că acest fond nu trebuie doar să repare niște răni, să le vindece, ci trebuie să anticipeze trebuie să facă și acest la lucru, nu trebuie doar să mai vină așa cu soluții uh, de ultim moment uh, și acesta este ideea principală a acestui raport și sper să fie îmbunătățit. Mulțumesc, domnule raportor. Doamna Anelia Tenmachi a dorit uh, să ia cuvântul. Mulțumesc. Cum spunea uh, antevorbitorul, cred că ar trebui să vorbim despre un uh, instrument pentru solidaritate, de solidaritate pentru lucrători. Însă, dacă e să ne uităm la acest fond, uh, eu trebuie să spun că mie nu mi se pare că aduce o valoare adăugată prea mare, așa cum a spus colegul meu uh, Nils Turfals în intervenția sa. În anumite situații, rata de ocupare a fost doar de 4%. E foarte, foarte scăzută. Cu toate acestea, înțeleg că valoarea simbolică acestui fond uh, este importantă, dar ar trebui, ar trebui totuși să obținem și rezultate concrete cu el. O să încerc uh, să dau dovadă de spirit constructiv și, deci, am trei observații. În primul rând, aș dori să facem, uh, deci să examinăm deci diferența între resursele cerute Uh, și uh, plățile făcute de către statele membre. Se pare că buget, deci rata de executare bugetară este doar de 50%. Această rată trebuie să fie îmbunătățită și va fi nevoie de o mai bună planificare și o mai bună administrare sau gestionare a proiectelor de către statele membre. O a doua observație cred că rata de cofinanțare de 60% nu ar trebui să crească. E foarte important ca statele membre să investească și ele, să vină cu banii, cu fonduri proprii, să acorde interes acestor proiecte, nu doar Uniunea Europeană să se ocupe de uh, ea. Și apoi, Curtea de Conturi a observat că acest fond uh, se suprapune câteodată cu uh, schemele naționale. Și pe mine aceste suprapuneri mă îngrijorează la fel ca și uh, suprapunerea cu Fondul Social European. Nu cred că ar trebui să există astfel de suprapuneri sau redundanțe, dar cred că cel mai important e că ar trebui să obținem rezultate concrete. Și cred că o rată de ocupare de am spus acest lucru la începutul intervenției mele, este prea redusă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Savama. În Finlanda se spune că uh, întotdeauna doi, după doi vine trei. De-aia am uh, cerut cuvântul. În ședințele anterioare am exprimat criticile uh, pe care le aveam de făcut dar, încă o dată, aș dori să spun că sunt întru totul de acord cu observațiile făcute de colegii mei de la ALDE. Mulțumesc. Domnul Manca. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Când i-am uh, întrebat pe membrii din guvernul meu de ce nu folosim acest uh, fond, deși în urma crizei uh, s-au închis multe firme și multe societăți la noi, mi s-a răspuns că avem politica de coeziune și lăsăm aceste fonduri de solidaritate altor state membre. Și dacă în urma alegerilor din această săptămână va fi același guvern la putere, vom avea această atitudine și în următorii patru ani. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, spune președintele, eu aș dori să fac și o observație personală. E ciudat să așteptăm uh, disponibilizarea pentru a face apel la acest fond. Ar fi normal ca uh, să nu așteptăm disponibilizările pentru a lua măsuri, pentru a interveni. Deci mi se pare că facem așa ca un... Uh, um, um, că facem o medicină legală, ca un legist. Europa întotdeauna luptă pentru consumatori, pentru oameni, e foarte bine. Dar mă întreb de ce încurajăm uh, locurile de muncă din industrie să fie delocalizate în alte țări. Și deci, uh, în contextul acestei uh, dezbateri cu privire la FEG, uh, ni se spune că nu am anticipat suficient, dar e ca și cu fluxul de migranți. Situația ar fi putut să fie anticipată, fără probleme. Deci raportorul nostru a spus că trebuie să încercăm să lucrăm, să intervenim în amonte. Ce am putea face în amonte? Pentru a păstra locurile de muncă și pentru a le reconverti și pe, câteodată chiar pentru a le proteja pe teritoriul europene. Raportul acesta care a fost uh, prezentat și discutat astăzi uh, Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, spune doamna uh, Gatia Zabal. Mie nu mi s-ar părea normal ca această dezbatere să fie încheiată spunând că fondul de adaptare la globalizare nu funcționează și că e inutil. Acest fond intervine atunci când celelalte politici europene au uh, eșuat. Deci dacă am avea o politică europeană puternică, am vorbit despre concurența neloială din partea Chinei, care are un impact imens asupra industriei europene și mai ales asupra siderurgiei, uh, regiunea mea suferă foarte mult de pe urma acestei concurențe neloiale, am avea nevoie de un sprijin pentru politica industrială prin Fondul Social European, uh, prin politicile structurale, dar când toate aceste politici nu duc la nimic bun, rămâne cel puțin acest ajutor minuscul. Sigur că încercăm să uh, ne și mm, cumva să atenuăm uh, Uh, uh, efectele negative, dar pe de altă parte îi ajutăm pe acești oameni să-și găsească un loc de muncă. Nu putem spune că ocuparea în Uniunea Europeană este excelentă. Deci cred că trebuie ca lucrătorii care au ajuns în șomaj să dobândească prin acest fond un, uh, o speranță că își vor găsi un loc de muncă. Sigur că fondul e cum este, dar nu cred că trebuie să fim nedrepți cu el. El intervine atunci când celelalte politici au uh, eșuat. Dar dacă ar interveni înainte de disponibilizare, ar fi și mai bine. Da, dar există alte fonduri pentru, uh, în acest sens. Acest fond e prevăzut pentru a fi folosit după globalizare. E un fel de pansament pe care îl pui pe, îl pui pe rană. După celelalte decizii au fost adoptate și după ce nu mai e ce fă, de, nimic de făcut. Raportorul, uh, s-au spus câteva inexactități în legătură cu acest fond. Ar trebui să fie mai uh, bine planificat, uh, da, e adevărat, însă rata de ocupare nu e de 4%, ci de 50%. Haideți să ne uităm puțin la cifre, pentru că cifrele sunt reale și am constatat uh, acest lucru când am verificat toate cifrele și de la comisie. E de 50% în același domeniu, dar câteodată și în alte domenii. Și cred că aici ar trebui să facem mai multe, să ne asigurăm că reconversiile, mai ales la nivel teritorial, sunt posibile, pentru că uităm cumva această dimensiune teritorială. Știți că oamenii astăzi sunt uh, mobili din punct de vedere profesional, dar nu sunt mobili din punct de vedere geografic. 80% din mobilitatea respectivă se face pe plan profesional, dar nu uh, pe plan geografic. Să nu uităm acest lucru, pentru că uh, cei care locuiesc de mulți ani de zile într-un loc uh, nu vor, îl vor părăsi așa de azi pe mâine. Deci să nu uităm că există o problemă, dimensiunea umană care e foarte importantă. Iar în ceea ce privește participarea statelor membre, statele membre, sigur în funcție de legislația națională, participă uh, la acest fond și acest fond intervine chiar uh, dincolo de legislația națională. Iar în ceea ce privește fondul, domnule președinte, am vorbit despre acest uh, fond de mai multe ori. Sunt de acord cu dumneavoastră. Cred că acest fond, așa cum spunea doamna Gatia Zabal, merită să existe. Din păcate, uh, nu e decât uh, luminița de la capătul tunelului pentru mulți lucrători. Nu trebuie să o stingem și pe ea. Dar, în orice caz, într-adevăr, trebuie să lucrăm în amonte. Eu sunt convins că dacă Europa ar fi anticipat aceste mutații economice în domeniul siderurgiei, de exemplu, nu, am, nu ne-am afla în situația de față. Și eu sunt pentru a avea un sistem de studii uh, referitor la schimbarea mondială a economiei. Mulțumesc, domnul Gaier, și după aceea domnul Paragal, dar foarte pe scurt, vă rog. Dragi colegi, dragi colegi, cred că dacă o societate comercială în condițiile globalizării se confruntă cu dificultăți, are și o problemă cu uh, managementul, cu cei care o conduc. Și dacă acest lucru se întâmplă, și autoritățile de stat pot interveni în landul uh, Renania de Nord-Vestfalia. Există fonduri uh, prevăzute pentru asemenea, pentru asemenea situații și recurgerea la acest fond este ultimul uh, pas posibil, să spun și să ne închipim situația în care există o bicicletă care are doar o roată. Și uh, intervențiile la care am asistat sunt de tipul, păi, bicicleta cu o roată nu, func- nu funcționează, deci nu se întâmplă nimic dacă îi luăm și a doua roată. Uh, deci, cred că trebuie să vedem de ce s-a ajuns la o îmbunătățire a situației a șomajului cu doar 4%. Poate există cauze locale, poate fondurile nu sunt folosite pentru a pregăti cei care au fost disponibilizați în domeniile în care sunt cerute de, de piața muncii. Poate ar trebui să examinăm aceste măsuri înainte de a acuza, de a spune că acest fond uh, nu ar funcționa. Deci avem nevoie de analiză profundă, cu adevărat, înainte de a face asemenea afirmații. Nimeni nu a spus că îl vom uh, elimina acest fond, ci când, îl vom, uh, cum vom interveni. Domnul Maragal, mulțumesc, domnule președinte. Ați vorbit despre anticipare sau despre intervenție a posteriorii. Domnule președinte, doriți să se anticipeze. Uh, Altcineva spunea că fondul ar trebui, trebui să intervină după disponibilizare. Eu sunt de acord cu domnul raportor. Cred că, într-adevăr, ar trebui să acționăm în amonte. În toate regulamentele există clauze foarte specifice. Din păcate, mă tem că faptul că acest fond există, simpla lui existență, uh, permite unor antreprenori să nu facă, să nu ia decizii în uh, amonte. Uh, ei știu că există acest fond uh, și astfel sunt descurajați să acționeze înainte să se ajungă la faza concedierilor. Pentru că acest fond e ca o plasă de siguranță. Aș dori să știu dacă avem la dispoziție toate studiile și toate evaluările în legătură cu ce s-a făcut înainte și dacă s-a dovedit că tot ce s-a făcut înainte, că toate măsurile necesare au fost adoptate fără să ducă la rezultate concrete, poate că, într-adevăr, ar trebui să permitem fondului să intervină. Dar cred că în mecanismul de intervenție al fondului ar trebui să efectuăm o analiză mai uh, amănunțită sau mai uh, profundă, pentru că câteodată fondul este folosit în alte scopuri. Mulțumesc, ne oprim aici. Amendamentele trebuie să fie depuse înainte de 23 martie. Adoptarea la Comisia de Bugete va avea loc în 25 sau 26 aprilie și votul la plenară e prevăzut pentru 1 iunie. Acum trecem la voturi. Vă rog să vă introduceți uh, cartelele de vot în console. Vom efectua întâi un test. S-a deschis votul. Il est clos. Il y a votul. Avem 25 de votanți. Nu funcționează. Doamna Iatenmati, nu am uh, cardul de cartela de vot, dar aș dori să votez prin ridicarea mâinii. Nici o problemă, spune președintele. Avem un vot, în primul rând, pe baza avizului doamnei Gardia Zabar cu privire la parteneriatul din domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania pentru o perioadă de patru ani. Cine este pentru acest aviz? Putem uh, vota prin ridicarea mâinii. Întâi votăm acordul. Uh, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum votăm evizul, avizul doamnei Gatia Zabal. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 de voturi pentru, 26 de fapt, cu votul doamnei Atenmatic, 2 împotrivă, 3 abțineri raportul domnului Mureșan, acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Liberia. Votăm în primul rând acordul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Și avizul domnului Mureșan, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 24 de voturi electronice plus votul doamnei Atenmati, deci 25 uh, de voturi pentru 26, 2 împotrivă, 3 abțineri. Domnul Fernandez Votăm acum o cerere de virament, o cerere de transfer. Da, mulțumesc, domnule președinte. E vorba de viramentul 4, trei acorduri, pescuit cu Mauritania, Liberia și Groenlanda. E vorba de un transfer din rezerve cu o sumă, un quantum total de 77 de milioane de euro și 75,9 milioane de euro, de deci întâi erau proprie, creditele de angajament, acum creditele de plată. C'est par appel nominal. Le scrutin est ouvert. Vot prin apel nominal, votul e deschis. Votul e acum închis. Și 25 plus 1 pentru, două abțineri, două voturi împotriva. Domnule Dopre, nu există alte solicitări la celelalte secțiuni? ce scuze, spune președintele. Domnule Fernandez, da, încă un virament, viramentul 5, 150 de milioane autorizări pe, pe care le prelevăm din ajutorul de urgență sunt destinați ajutorului umanitar. Este vorba de a fi în măsură să răspundem crizei refugiaților din Siria, în Turcia, Liban, Iordania persoane strămutate intern de asemenea și în Irak. Reamintesc că pentru noi rezerva de ajutor de urgență e un instrument specific. Am primit în urmă cu două zile această cerere, dar din octombrie avem deja un angajament și ne angajaserăm tocmai să aprobăm acest virament. Atunci îl supunem la vot. Pune președintele vot prin apel nominal. Votul e deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă cu 26 pentru, o abținere și două voturi împotriva. Domnule Depre, există solicitări de transfer la alte secțiuni? Doamna Holmeier, politica imobiliară prea bine, înseamnă că am terminat uh, la timp voturile și acum facem o scurtă întrerupere de câteva minute pentru că următoarea parte a ședinței noastre se va desfășura cu ușile închise.